Ce sens. Am uh, ajuns la finalul uh, rundei de întrebări. Ați uh, dat răspunsuri complete și acum, dacă doriți, aveți 5 minute pentru a vă referi la lucrurile pe care nu le-ați abordat și pentru a face o declarație finală. 5 minute, nu e obligatoriu să vorbiți timp de 5 minute. Cred că suntem toți puțin osteniți după trei ore și e natural să fie așa. Este omenește să fie așa. Deci, numai câteva cuvinte. Câteva cuvinte omenești. Pentru că tot ceea ce s-a spus aici a fost deschis și franc spus. Dacă îmi încredințați această sarcină, această funcție, aceasta va constitui baza cooperării noastre. Discuții deschise, cinstite, ca și cum am fi membrii aceleași familii, pentru că trebuie să facem față unor provocări extraordinare. Profesorul a spus că nu ar vrea să fie uh, în locul meu, dar uh, pentru că am intrat în politică cu pasiunea de a servi, trebuie să fac acest lucru. Însă aș vrea să spun uh, câteva lucruri despre Parlament, pentru că mă simt parlamentar. Procedura care a fost pusă în mișcare prin alegerile din luna mai, cred că a îmbunătățit substanțial rolul și prestigiul Parlamentului și Comisiei în ochii cetățenilor noștri și audierea de astăzi este parte a acestei proceduri. Și în ciuda faptului că mă simt puțin obosit, mă bucur că am fost aici, pentru că această procedură democratică este valoroasă pentru politică în general, iar mesajul pe care îl transmitem cetățenilor noștri este că în discuțiile noastre nu încercăm să ne mulțumim unii pe ceilalți. Nu ne facem complimente unii celorlalți, ci ne angajăm într-un dialog politic în care uneori nu putem fi de acord. Însă întotdeauna încercăm să găsim soluții. Și acesta este principalul câștig al procedurii care a fost inițiată în mai. Asta este ceea ce este necesar pentru a reclădi încrederea în Europa. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a reclădi încrederea. Ă, nu în ultimul rând, trebuie să vă spun că am aflat multe din aceste discuții, dar am încă multe de învățat. Am fost ă, informat ă, de domnul Sorensen și echipa sa Uh, practic două săptămâni uh, nu prea am dormit, însă uh, am fost informat în legătură cu cadrul general. Acum este timpul să intrăm în detalii. Așadar, dacă sunteți de acord cu candidatura mea, vom lucra împreună, vom încerca să punem în aplicare viziunea noastră și să fim principalul donator și să fim mândri că suntem europeni în felul acesta. Președinta, vă mulțumesc, domnule Stilianides, pentru intervenția dumneavoastră din final. Meritați acum o odihnă și, potrivit regulilor, președintele și coordonatorii vor avea o întâlnire în camera în această sală, de aceea îi vor ruga pe toți cei care nu sunt uh, implicați în această ședință să uh, plece. Uh, pe baza evaluării vom trimite o evaluare care va fi uh, analizată și transmisă conferinței președinților, uh, care va lua hotărârea să încheie uh, audierele și să treacă la vot. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc interpreților și mulțumesc tuturor pentru răbdarea, pentru că totuși am depășit timpul alocat.